As I see Mr. De Jong in... Văd că domnul De Jong este în sală. Și deci am să vă rog, dragi colegi, să fiți atenți. Haideți să continuăm. Suntem la punctul 5. Prezentarea unui uh, proiect de aviz pentru Comisia de Cultură cu privire la punerea în aplicare a directivei privind serviciile media audiovizuale. vizuale Aș dori să dau întâi cuvântul domnului raportor De Jong și după aceea ă, celor care vor dori să ia cuvântul. Vă rog, domnule De Jong. Dacă eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu foarte succint pentru că astăzi mai avem multe de făcut și este important ca toată lumea să poată lua cuvântul. Am pregătit un proiect de aviz pentru comisia noastră, vă rog să-l citiți. E vorba de un subiect important și interesant. Comisia face un raport privind uh, punerea în aplicare a directivei referitoare la uh, serviciile media audiovizuale, iar în acest raport se uh, oferă suficient material Parlamentului European ca să se poată exprima. Încerc, în avizul comisiei noastre, să pun accentul asupra unor subiecte care se referă la drepturile cetățenilor, pentru că aceasta este competența noastră. Veți găsi în text mai multe recomandări referitoare la niște subiecte pe care comisia noastră le-a mai tratat în trecut. Este vorba de concentrarea media, efectele acesteia asupra pluralismului media, asupra ofertei de informații sau ofertei uh, de alte servicii. Comisia Europeană spune că există 7500 de operatori în domeniu și cred că așa este, însă Comisia nu spune nimic cu privire la proprietate. Pe mine m-ar interesa să știu dacă sunt 7500 de organisme independente sau dacă de fapt e vorba de o mână de proprietari care domină peisajul mediatic european. În acest caz, ar trebui uh, să uh, facem o recomandare și anume să se analizeze dacă există suficientă concurență pentru a se păstra pluralismul. Aceasta este prima mea uh, observație. Apoi, în directivă se face referire la publicitate. Există regula celor 12 minute, adică 12 minute maxim trebuie să fie reprezentate de publicitate. Pentru că prea multă publicitate poate avea consecințe nedorite pentru telespectatori. Se poate ca aceștia să nu mai uh, proceseze corect informațiile celelalte. Trebuie deci să solicităm comisiei să verifice dacă această regulă este aplicată, pentru că există plângeri. Unii consideră că regula este prea rigidă. Trebuie să verificăm dacă este uh, respectată, pentru că se întâmplă foarte des să existe plângeri, că este prea multă publicitate. În al treilea rând, mă refer la publicitatea ascunsă și Comisia constată că există diferite interpretări aici de la un stat membru la altul. Dorim deci să invităm Comisia să vină cât mai rapid cu clarificări privind modul de funcționare al acestor uh, comunicări comerciale de autopromovare și plasare de produse, deci publicitate ascunsă. Și aș avea o întrebare. Când ne uităm la articolul 21 din Cartea Drepturilor Fundamentale, constatăm că acesta este mai substanțial decât articolul 6 din directivă. Mă gândesc mai ales la criteriile de discriminare. Și dacă ar fi să analizăm uh, textul directivei, eu vă propun uh, să recomandăm uh, o mai mare coerență între aceasta și Carta Drepturilor Fundamentale. Următorul punct se referă la serviciile mass media publice. În articolul 14 din directivă se arată că există elemente ce au o anumită importanță pe plan social și că acestea trebuie să fie accesibile gratuit. Deci, uh, serviciile publice de media trebuie să garanteze accesul. Încă o dată, există foarte multe diferențe de interpretare de la un stat membru la altul. Comisia ar dori ca interpretarea să fie cât se poate de uh, extinsă și eu sunt de aceeași părere. Cea de-a șasea recomandare este foarte actuală, deoarece constatăm din ce în ce mai mult că radioul, televiziunea și internetul uh, se conglomerează cât mai mult. Este foarte important ca serviciile oferite în domeniul audiovizual să fie oferite și pe internet. Cea de-a șaptea uh, recomandare se referă la protecția minorilor, protecție de publicitate încă o dată, deci protecția de comunicări comerciale. Știm cu toții că comunicarea comercială poate avea un impact mult mai puternic asupra copiilor și deci este nevoie de uh, măsuri de protecție. Se pune întrebarea însă dacă uh, consolidăm aceste măsuri. Eu propun ca în avizul nostru să amintim că protecția minorilor este deosebit de importantă și că este necesar să vedem dacă nu cumva avem nevoie de un regulament suplimentar legat de comunicarea comercială în programele pentru copii. Și ultima recomandare este vorba de acordurile comerciale externe ale UE cu state terțe și aici sunt vizate unor serviciile media audiovizuale și este foarte important să păstrăm aceleași definiții. Nu trebuie să le disociem. Doamnă președinte, cam atât. Am să mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule De Jong. Domnul Luhan. Thank you, Chairman. Well, um, I widely agree with... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu sugestiile domnului De Jong. Cu toate acestea, aș dori să subliniez câteva aspecte critice în legătură cu care trebuie să discutăm. La punctul 1 ați vorbit de pluralitatea media și serviciile audiovizuale care ar fi afectate de relațiile de proprietate. E adevărat că nu există o definiție clară a proprietății și nici nu există un control real al comportamentului din anumite state. Situația diferă de la un stat la altul. Trebuie să ne concentrăm asupra acestui aspect și chiar să uh, solicităm Comisiei să acționeze pentru a găsi o linie comună la nivelul Uniunii Europene. În anumite state, conform uh, unor informații de la Centrul de Jurnalism Independent, nu există prevedere referitoare la limitarea proprietății. și influența anumitor grupări, unele legate de mm, interese politice, altele de interese de afaceri. Este un subiect în legătură cu care trebuie să cerem să existe o definiție clară și chiar și reglementări clare la nivel european, dacă se poate sau cel puțin să se facă de către Comisie niște propuneri guvernelor naționale. Sunt de acord cu domnul De Jong și anume că există cam 7500 de operatori identificați de Comisia Europeană, Uniunea Europeană, însă aceștia au uh, o influență foarte diferită. Trebuie să um, corelăm această informație cu informațiile mai specifice privind nivelul național. După cum știți, nu avem o definiție clară privind programele pentru copii. Pentru că operatorii spun că nu este voie să se facă publicitate în timpul emisiunilor pentru copii. Însă, din păcate, 70% din timp copiii se uită la televizor împreună cu părinții. Deci nu se uită doar la emisiunile pentru copii. Această definiție lipsește în mod evident din raport și deci trebuie să cerem Comisiei Europene să uh, vină cu o definiție clară ca să avem reglementări clare în statele membre la acest nivel. Cam acestea ar fi uh, completările mele din partea mea și din partea PP-ului. Eu, deci, vreau să înțeleg mai bine cum copiii și adolescenții și adulții își gestionează atitudinea față de media. Pentru că, deocamdată, nu există probe clare, nu există o analiză clară pe care să ne putem baza deciziile ulterioare. Un studiu comparativ paneuropean în acest domeniu ar fi foarte util pentru uh, decidenții politici în domeniul audiovizual, la nivel european, dar și la nivelul statelor membre. Și probabil că asta trebuie să solicităm Comisiei Europene. Și mai am o sugestie, dacă îmi permiteți. Ca să adaptăm uh, abordările de autoreglementare ar putea fi util să existe un schimb de informații mai pronunțat între state, un schimb de bune practici între statele membre ale Uniunii Europene și toți uh, actorii implicați, operatori, uh, oameni de afaceri, decidenți politici. Comisia Europeană trebuie să examineze posibilitatea de a crea o rețea paneuropeană o rețea de experți care să includă decidenții politici de nivel național, dar și reprezentanții din domeniul uh, mediului de afaceri și mediul operatorilor. Am putea face această propunere cerând Comisiei măsuri reglementative clare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Luhan, doamna Latford. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Raportorul nostru din umbră este Renate Weber, din păcate nu poate fi prezentă în sală acum și m-a rugat uh, să vă spun că este de acord cu acest aviz în linii mari, însă în legătură cu mm, calendarul avea niște întrebări. Pentru că raportul doamnei Weber privind libertatea media merge cumva în paralel cu acesta și cât, chiar cred că l avem pe ordinea de zi mai târziu în această după amiază. Mă întrebam dacă nu cumva ar putea fi mai flexibil calendarul. Ala, calendarul acestui aviz al domnului De Jong. Presupun că depindem de calendarul de la Comisia de Cultură, pentru că ar fi de fapt util să analizăm și raportul lui Renate și amendamentele de compromis și după aceea să vedem dacă se mai revarsă ceva și asupra acestui aviz. Pentru că raportul lui Renate s-ar putea referi la chestiuni legate de directiva serviciilor audiovizuale, însă evident că uh, depinde, totul depinde de flexibilitatea calendarului. M-aș bucura să aud părerea domnului de Jong în acest sens ceea ce mă privește pe mine, trebuie să vă spun că nu știu exact ce se prevede în directivă cu privire la uh, publicitatea în timpul emisiunilor pentru copii. Eu cred că s-ar merge prea departe dacă s-ar uh, cere statelor membre să interzică reclamele la emisiunile pentru copii, după cum se sugerează în alineatul 7. Cred că există anumite restricții în legătură cu uh, Uh, subiectul publicității în emisiunile pentru copii. sunt de acord că există aici dificultăți pentru că se poate exploata naivitatea sau lipsa de experiență a copiilor. Bine, poate fi valabil și în cazul unor adulți, dar uh, nu știu dacă e cazul să mergem atât de departe. Eu m-aș gândi la un eventual amendament aici. Mrs. Anticevici. Mrs. Anticevici ask the floor. Doamna Anticevici are cuvântul. I didn't ask uh, uh floor, but uh, if you call... Nu am cerut să iau cuvântul, dar având în vedere că îmi dați cuvântul, aș vrea să spun câteva... Aș vrea să fac câteva observații. Cred că problema cea mai importantă cu mass media astăzi, mai ales în Europa, este că aceasta trebuie să fie, mass media trebuie să fie independentă de lumea politică și să fie și autonomă față de uh, presiunea economică. Și cred că una dintre cele mai mari probleme reprezintă proprietatea. Cei care sunt proprietari ai mass media. Și trebuie să facem ceva în această direcție, pentru că de multe ori ei acuză decidenții politici și fac acest lucru uh, ca și cum ar reprezenta anumite interese secrete. Însă asta mi se pare evident că acești proprietari uh, au anumite interese secrete. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum să dau cuvântul uh, domnului De Jong, dacă mai dorește să mai adauge ceva, pentru că nu mai am pe nimeni pe listă. Da, Mulțumesc, doamna președinte. Sunt destul de mulțumit de observațiile care au fost făcute. Am să încep cu observațiile domnului Luhan mai întâi. Cred că ideile acestea sunt deosebit de interesante, deosebit de pertinente și dacă mă uit și la intervenția domnului Luhan și la intervenția doamnei Ludford, mai ales în ceea ce privește emisiunile pentru copii, deci copiii, ei bine, am putea să avem un nou aliniat în text, în așa fel încât să cerem să avem studiile de care avem nevoie și să vedem care sunt efectele publicității asupra copiilor. Și, din nou, ar putea să cerem comisiei să definească exact ce înțelege ea prin acele elemente care ar putea aduce prejudicii. Cum anume aceste uh, elemente care ar putea să aducă prejudicii copiilor ar putea fi luate în considerare când e vorba de emisiuni care nu sunt specifice pentru copii, dar la care copiii se pot uita. Și într-adevăr, am putea astfel să contopim cele două poziții și am putea să cerem comisiei să ne dea mai multe informații dacă se pot organiza studii pe aceste subiecte. Ar fi foarte interesant. Sper să putem continua dialogul pe această temă. Acum, în ceea ce privește proprietatea. Am evocat deja acest lucru și am senzația că mergem cu toții împreună în aceeași direcție. Domnul Luhan a făcut o propunere pentru a putea instaura o rețea în acest sens. Și aș vrea să știu dacă din partea Comisiei eventual nu s-ar putea spune încă de pe acum dacă nu cumva această rețea există deja, pentru că ideea mi se pare excelentă. Ar fi bine dacă astfel de rețea ar exista deja, în așa fel încât să putem dezvolta cele mai bune practici. Apoi, câteva observații din partea doamnei Weber referitor la calendar. Da, e adevărat că pe fond acest aviz și raportul doamnei Weber se referă la același subiect. Dar noi suntem oarecum constrânși și de timpul, de calendarul din partea Comisiei de Cultură. Eu propun un termen de 15 ianuarie pentru amendamente, votăm pe 20 ianuarie. Uh, evident, sunt dispus să încercăm să organizăm oarecare concordanță cu raportul doamnei Weber, însă uh, în acest sens mă bizui pe uh, secretariatul nostru și pe secretariatul Comisiei pentru Cultură you. I'm uh, asking the commission... Mulțumesc. Și acum o întrebare către comisie. Doriți să interveniți, să adăugați ceva? Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că discuția s-a referit în principal la două aspecte. Modul în care directiva este aplicat. Uh, în ceea ce privește implementarea, directiva în sine face o referire la regulament și se pare că îngrijorările explica, exprimate aici se referau mai degrabă la protecția minorilor și la modul în care ne putem asigura că anumite instrumente sunt utilizate în acest sens. Într-adevăr, există anumite restricții de publicitate în uh, cadrul emisiunilor pentru copii, spre exemplu pentru anumite produse, alimente care implică grăsimi și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește protecția minorilor, ar fi bine să amintim faptul că în ceea ce privește emisiunile specifice pentru copii, există deja anumite reguli foarte clare în uh, directivă mai avem de asemenea și reguli în ceea ce privește un alt serviciu audiovizual și anume video la cerere. Apoi, în ceea ce privește Celelalte servicii de comunicare, și anume sponsorizare, autopromovare și plasare de produse, acestea nu pot în niciun caz să profite de uh, naivitatea sau de lipsa de experiență a celor care utilizează aceste servicii audiovizuale. Deci există deja o legislație europeană în acest sens și aceasta trebuie să fie implementată de către statele membre. Acum, în ceea ce privește uh, politicile, dacă nu mă înșel, aici două aspecte au fost evocate, uh, și anume concentrarea uh, proprietății mass media, asupra mass media, pe de o parte, și una din sugestii s-a referit la o aliniere dintre articolul 21 din cartă și articolul 6 din directivă. Acum, în ceea ce privește această concentrare a proprietății, aș vrea să vă spun că am avut discuții pe această temă în cadrul uh, comisiei și doamna vicepreședintă, doamna Cross, a discutat acest lucru cu experți la nivel înalt. Așteptăm un aviz din partea grupului condus de domnul Alberga. Așteptăm ca acest raport să fie, ne așteptăm ca acest raport să fie disponibil peste câteva săptămâni și el să conțină sugestii către Comisie și către statele membre în acest sens. Acum, în ceea ce privește sugestia referitor la aliniere și faptul că articolul 21 din cartă nu, sunt, nu toate uh, prevederile de acolo sunt preluate în articolul 6 din directivă. De fapt, inițial asta era propunerea legislativă a Comisiei, însă colegiuitorii, Parlamentul la momentul respectiv, nu au preluat această sugestie de aceea, Comisia acum se bucură de faptul că s-a ajuns la această concluzie în cadrul Parlamentului European, însă la momentul respectiv nu am avut suficientă putere pentru a impune acest punct de vedere. Mulțumesc! Aș vrea să vă amintesc faptul că termenul de depunere a amendamentelor este fixat la data de 15 ianuarie 2013, ora 12, iar votul în principiu deocamdată nu este definitiv, uh, este prevăzut pentru data de 31 ianuarie. The... În comisia noastră. Și acum, punctul următor de pe ordinea de zi sunt de fapt voturile, însă va trebui să suspendăm ședința până la ora 17 și 10 minute pentru a permite tuturor deputaților care doresc să vină la vot să ajungă în sală. Deci mai așteptăm încă Facem o pauză de 12 minute. Vom relua la ora 17 și 10.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 Vă rog frumos să luați loc. Please, we have to start. Vă rog frumos, trebuie să începem. have to wait. colleagues, we start uh, the vote. The... Dragi colegi, putem să începem votul. E vorba de instituirea sistemului Eurodac. Raportor este doamna Macovei și aș vrea să o rog pe doamna Macovei să ne spună dacă dorește să ia cuvântul înainte să trecem la vot. Thank you very much. Uh, this is a dos Mulțumesc, doamna președinte. Este un dosar asupra căreia am lucrat cu sârguință, am reușit să găsim amendamente de compromis aproape pe toate punctele și aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor grupurilor politice pentru cooperare și sper că vom finaliza acest text într-o versiune care să fie acceptabilă pentru toată lumea. Mulțumesc, doamna Macovei, atunci vă propun să începem votul. Amendamentul 61 și 62 și 63 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Vom, putem să verificăm, însă mi s-a părut destul de clar. Verificăm, deci. S-a deschis votul. Sunt prea mulți membri din partea PPE care votează. Trei prea mulți, doi prea mulți. Unu în plus. Încă avem un membru care votează în plus față de numărul. Foarte bine, s-a rezolvat. Deci, s-a închis votul. 39 împotrivă, 9 pentru, o abținere se respinge. Amendamentele 6 și 7 sunt retrase și acum ajungem la amendamentul 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. V-aș sugera să votăm în bloc amendamentele 65, 66, 67, 70 și, până la 70 și 71, așa cum în um, virtutea acordului dintre toate grupurile politice. Aceste amendamente, deci, se supun la vot în bloc. Cine este pentru? Care este problema? 65, 66... 66, 67, 70 și 71. Asta aș sugera. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se resping. Și acum ajungem la amendamentele 67 și, 68 și 69 care sunt identice. Pentru, împotrivă, abține, se resping. Amendamentul 72. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 a fost retras. Ajungem la 76. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 77. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul... Amendamentul 80. 80. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 86 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri va trebui să verificăm. Verificăm amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci, 25 de voturi pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Wow. Ok. Uh, Nu aveți cartela de vot. Nu am avut-o la momentul în care s-a votat. Votul meu este împotrivă. Între timp, cea de-a cincea colega noastră a ajuns. E vorba de cea de-a cincea cartelă, pentru că eu nu am pe a mea. Deci, se respinge. Da, dar avem 25 pentru, 24 împotrivă. Însă s-a spus că vă opuneți, deci se respinge. 25 la 25. Deci dacă avem 25 pentru, 25 împotrivă, atunci se respinge. Domnul Tavares a exprimat faptul că nu are cartela sa de vot uh, cu dumnealui și că vrea să voteze împotrivă. Deci trebuie să contabilizăm votul său. Cum e, Doamna Mathieu, câți uh, membrii PPE au votat? Câți membri PPE au votat? Pentru că sunt uh, destul de mulți membri PPE care și-au retras cartela de vot. au votat destui? Me too, me too, I take two, two takes. Okay, so if you want, I can... Dacă doriți, pot repeta votul, în așa fel încât să fie clar pentru toată lumea. Așa că vă rog, votăm încă o dată, deschid votul pentru amendamentul 12. Somebody is not voting. Cineva nu votează. Bun, atunci închid votul. 25 pentru, 26 împotrivă. Deci, se respinge. Trecem la amendamentul 91. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 a fost retras. Bun, atunci verificăm amendamentul 91. S-a deschis votul. Close the vote. Votul este închis. 27 pentru, 26 împotrivă. Adoptat. Amendamentul 13 a fost retras. Amendamentul 14. Cine pentru? Împotrivă. Cred că e adoptat. Amendamentul 92 pentru, împotriva abținerii adoptat. 15 pentru împotriva. Pare destul de complicată situația. Haideți încă o dată. Amendamentul 15 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 16 pentru împotriva abținerii. Pentru, încă o dată, împotrivă, e destul de neclar. Haideți să verificăm. Votul e deschis. It's amendment 16. Amendamentul 16. People are not voting. Okay. I close the vote. Votul este închis. 30 pentru, 23 împotriva, adoptat. Compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 95 pentru, împotriva abținerii adoptat, compromis 10 pentru, împotriva abținerii adoptat, 98 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Amendment 98. The vote is open. One EPP is too many. E o persoană în plus de la PPE, acum e bine. Votul e închis. 22 pentru, 32 împotrivă, respins. 99 și 100 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul e deschis. Close the vote. Votul e închis. 27 pentru, 27 împotrivă. E respins prin urmare. Amendamentul 101 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Votul e deschis. Close the vote. 30, 30 pentru, 26 împotrivă, adoptat. Haideți să încercăm să fim cât se poate de, de rapizi. Amendatul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Amendamentul 17. Votul e închis. 31 pentru, 25 împotriva, adoptat. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva abținerii, adoptat. Amendamentul 104 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 105 pentru, împotriva abținerii, adoptat. Compromis 12 pentru, împotriva abținerii adoptat. Trecem la 110, 11 și 112 identice pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Amendamentele 110, 111 și 112. Votul e închis. 28 pentru, 27 împotrivă, adoptat. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abține respins. 114 și 115 identice pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 116 pentru, împotriva abținerii adoptat, 117 pentru, împotriva abținerii adoptat, Amendatul de compromis 14 pentru, împotrivă, abținerea adoptat. Trecem la amendamentul 122 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Amendamentul 122, așadar, votul e deschis. Votul e închis. 23 pentru, 27 împotrivă, 5 abține, respins. Amendată de compromis 15 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 125 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Votul e deschis, referitor la amendamentul 125. Votul e închis. 29 pentru, 27 împotriva, adoptat. Trecem la amendamentul 128 pentru, împotrivă, abține respins. Amendul 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 129 e un vot pe părți. Votul pentru prima parte pentru, împotriva abținere adoptat. Vot referitor la a doua parte pentru, împotrivă. E respins. Haideți să verificăm. Votul e deschis. E referitor la cea de-a doua parte. A doua parte a amendamentului 129. Votul e deschis, așadar. Votul e închis. 29 pentru, 27 împotrivă, adoptat. Mă derutați, domnule Moraes, cu mâna dumneavoastră, spune doamna președinte. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 131 pentru, împotriva, țineri, adoptat. Amendamentul 132 cu amendament oral pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Votul e deschis. Papeul are o persoană în plus, vă rog de la PP cineva trebuie să-și retragă cartela de vot. Acum e bine, votul e închis. 28 pentru, 27 împotrivă, adoptat. Trecem la amendamentul 133 de natură lingvistică. Nu trebuie să votăm. Trecem la compromis 16 pentru, împotriva abținere adoptat. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, Abțineri respins. Amendamentul 137 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Amendamentul 137. Votul e deschis. Votul e închis. 29 în favoare, 27 împotriva, adoptat. Compromis 17 pentru, împotriva abținere adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotriva abținerii adoptat. 140 de natură lingvistică nu votăm. 141 pentru, împotriva abținerii adoptat. Amendamentul 20 pentru, împotriva abținerii adoptat. 142 pentru, împotriva Abțineri. Cert că e adoptat. 143 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 145. Votul e deschis. I close the vote. Votul e închis. 29 pentru, 27 împotriva, adoptat. 146 pentru. Împotriva. Abținere adoptat. 147 și 144 identice pentru. Împotrivă. Abținerii. Adoptat. 148 pentru, împotriva abținerii adoptat, 149 pentru, împotriva abținerii respins, 150 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromis 18. Vot pe părți, vot asupra primei părți pentru, împotriva abținerii adoptat, a doua parte pentru, împotriva abținerii adoptat. Trecem la 154, 155, 156 identice pentru, împotriva abținerea adoptat, 157 pentru, împotriva abținerea adoptat, compromis 19 pentru, împotriva abținerea adoptat. Trecem la amendamentul 161 îmi cer scuze, spune domnul președinte, 158 e... Prima parte e caducă, dar a doua parte nu. Trebuie să votăm asupra acestea pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Cred că e aceeași majoritate ca și înainte, dar haideți să verificăm. Votul e închis. 30 pentru, 26 împotrivă. Adoptat. Trecem la amendamentul 161 pentru, împotrivă, e respins. 162 cu amendament oral din partea doamnei Latford pentru, împotrivă, abțineri adoptat, amendamentul Putem vota în bloc asupra amendamentelor 164, 165, 166, 168 și 169. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167 a fost retras. Trecem la 170 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 20 pentru, împotriva abținere adoptat. Trecem la 174 și 175 identice pentru, împotriva abținere respins. 176 și 177 identice pentru, împotriva abținere adoptat. 178 pentru, împotriva abțineri respins. 179 cu amendament oral din partea domnului Keller pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 180 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. adoptată Trecem la considerente. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 22 și 23 identice pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 25 pentru împotrivă, abținere adoptat, 26, 27, 28, 29, 30 pot fi votate în bloc. Mi s-a spus că 26, 27, 29 și 30, nu 30 așadar, deci cele 3, 26, 27, 29, pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 28, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la 30, pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, Împotriva abținerea adoptat. 32 pentru. Împotriva abținerea adoptat. 33 pentru. Împotriva abținerea adoptat. Compromis 15A. Legat de compromis 15. Pentru împotriva abținerii adoptat. Amendamentul 2 a fost retras. 35 de natură lingvistică. Votăm așadar asupra amendamentului 3. Pentru. Împotriva abținerii adoptat. 36 pentru, împotriva abținerii adoptat, 37 pentru, împotriva abținerii adoptat. Vă propun ca amendamentele 38, 39 și 40 să fie votate în bloc. Pentru, împotriva abțineri respins. Trecem la 41 pentru, împotriva. Abținere adoptat. Compromis 6 pentru. 6A, se corectează doamna președinte, 6, pentru, împotriva abținere adoptat. Compromis 1 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromis 2 pentru, împotriva abținere adoptat. A fost o înțelegere să votăm în bloc asupra amendamentelor 45, 47, 48, 51 și 52. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 49. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotriva abținerii adoptat, 4 pentru, împotriva abținerii adoptat, 53 pentru, împotriva abținerii adoptat, 5 pentru, împotriva abținerii adoptat, 54 pentru, împotriva abținerii adoptat, 55 amendament lingvistic, trecem la 56 pentru, împotrivă, nu e foarte clar. Trebuie să verificăm. Votul e deschis. I close the vote. Votul e închis. 29 pentru, 27 împotriva, adoptat. Votăm în bloc 57, 58, 59 și 60. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Și acum ar trebui să votăm asupra raportului în ansamblu. Votul e deschis. Votul e închis. 41 în favoare, 11 împotriva, 4 abțineri, adoptat. Okay, congratulations. Felicitări. Okay.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 Okay. Now uh, we vote on the proposal. Haideți să votăm acum propunerea Deci, propunerea de decizie privind majorarea ratei de cofinanțare, domnul Torvalds este raportor. Vreți să spuneți ceva? Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu sunt multe de spus. V-am rugat uh, anterior să nu depuneți amendamente, ați fost foarte amabil și așa ați și făcut și deci vă mulțumesc. Bine, domnule Torvalds, trecem la vot. Nu s-au depus amendamente, deci votăm proiectul de raport. Și deci vă rog să trecem direct la votul final, prin vot uh, electronic. Să deschizi votul. The vote is closed. 54 in favor. 54 pentru, un vot împotrivă, nu sunt abțineri, vă felicităm. Și mai avem încă un raport al domnului Torvalds privind uh, Fondul pentru Frontierele Externe. Nu s-au depus amendamente, deci deschidem votul imediat. Vot electronic, vă rog frumos să votați. Please vote, colleagues. Yes. I close the vote now. Bun, s-a închis votul. 55 pentru un vot împotrivă, nicio abținere, felicitări. best to you. Have nice Christmas holidays and I go immediately to the next. Haideți să trecem și la următorul punct și între timp vă urez și Crăciun fericit. Please, colleagues. So, uh, I will ask colleagues who want to leave the Dragi colegi, dacă doriți să părăsiți sala, Vă rog să o părăsiți, pentru că trebuie să continuăm. Point 11 on the agenda. Punctul 11 de pe ordinea de zi este vorba de uh, discutarea amendamentelor la proiectul de raport Carta UE referitoare la norme standard pentru libertatea mass mediei în UE. Raportor este doamna Weber și îi voi da întâi cuvântul domniei sale, după care voi deschide cuvântul pentru discuții. Doamna Weber are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. V-aș sugera să mai așteptăm 30 de secunde ca să poată ieși colegii din sală. Vă rugăm să ieșiți din sală ca să putem și noi continua. Please. Ok, I think we can continue. Haideți să continuăm. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente la acest raport Adevărul este că amendamentele au uh, corespuns foarte mult cu așteptările mele, dat fiind primul schimb de opinii pe documentul de lucru și de asemenea ținând cont și de audierea publică pe care am avut-o la Comisia Libe. Yeah, as a general remark, I would say that... Ca observație de ordin general, aș vrea să vă spun că multe dintre aceste amendamente sunt foarte utile și cu siguranță vor îmbogăți raportul. Am fost foarte plăcut surprinsă să văd că în legătură cu anumite subiecte, amendamentele Amendamentele mergeau cam în aceeași direcție, deci cred că va fi destul de simplu să ajungem la un compromis în legătură cu respectivele amendamente. Deci, după cum v-am spus, la modul general, cu siguranță voi include foarte multe dintre acestea, voi vota pentru sau chiar le voi include în compromisuri și sper să avem o reuniune a coordonatorilor, a raportorilor din umbră cât mai repede, în ianuarie. Întotdeauna în această perioadă anului e cam greu, pentru că nu prea uh, lucrează multă lume, de fapt, de Crăciun. Going a little bit into, uh... Ca să intrăm în detaliu în legătură cu amendamentele, vreau să vă spun următoarele lucruri. În legătură cu protecția mediei de uh, amenințări, influență, control și cenzură, susțin uh, ideile din amendamente, pentru că, de fapt, sunt chiar foarte bune. Deci voi încerca să le includ în amendamentul de compromis. Dacă nu, le vom vota ca atare. În ceea ce privește procedurile și mecanismul uh, de selecție și numire al uh, șefilor din media, cred că ar fi important să se păstreze cât mai uh, deschisă și transparentă procedura de selecție. Cred că eu personal aș prefera alineatul inițial din raport, fără să uh, ne referim în mod specific la statele membre sau la instituțiile Uniunii Europene. Cu siguranță totul se va discuta la reuniunea cu raportorii din umbră. În ceea ce privește alineatul privind uh, pluralitatea media, diversificarea mass media și accesul diferiților actori, și oferirea unei game largi de opinii, cred că de fapt aici uh, atitudinile pot fi diferite, însă amendamentele sunt binevenite. Cu siguranță va uh, exista un compromis pe alineatul privind serviciile publice de media și um, canalele private de media și răspunderile fiecăruia dintre acestea în societate la, la alineatul 5 în ceea ce privește uh, abuzul, cenzura și controlul, există un consens general legat de aceste aspecte și cred că toate amendamentele depuse vor fi acceptate. În ceea ce privește proprietatea media, concentrarea și ă, transparența managementului, amendamentele se îndreaptă în aceeași direcție deci cred că nu va fi greu să realizăm aici un amendament de compromis. Independența jurnaliștilor, uh, rezistența lor la presiuni și jurnalismul de anchetă, cred că aceste subiecte merită o atenție specifică. Deci s-ar putea ca diversele prevederi să intre în diferite compromisuri, dar în orice caz se va ține cont de ele. monitorizarea situației media, Pe o bază anuală sunt mai multe amendamente aici cu care, de fapt, nu sunt de acord, însă am văzut și că mulți colegi au susținut propunerea mea și au uh, lăsat acest alineat deschis, în sensul de a lăsa organismul liber să exercite monitorizarea. Trebuie să ținem cont de faptul că mandatul Agenției Drepturilor Fundamentale este încă destul de limitat. Niciodată nu voi înțelege cum e posibil ca pe banii cetățenilor europeni să existe o agenție a drepturilor fundamentale care eh, nu are un mandat în domeniul libertății presei. Însă, cât timp mandatul acestei agenții depinde de Consiliu, va trebui să accept situația, deși, uh, sincer, nu sunt de acord cu ea. Vor mai fi discuții pe tema grupului autorităților europene de reglementare și pe tema armonizării competențelor. Aici există opinii divergente. Mai sunt amendamente foarte similare în ceea ce privește transparența, privind proprietatea, uh, media, fondurile publice și cred că în legătură cu ele va fi ușor să se obțină un acord. Sigur că mai sunt și alte amendamente divergente în ceea ce privește cât de profund trebuie să reglementăm libertatea presei, însă cu siguranță că acestea vor fi discutate la reuniunile cu raportorii din umbră. Au mai fost depuse amendamente în legătură cu subiecte care nu sunt acoperite în proiectul de raport inițial. Le voi analiza cu atenție și le voi discuta este vorba de protocolul de la Amsterdam privind rolul uh, mediei publice, chestiuni de concurență, finanțarea media, educația prin media. Cam acestea ar fi remarcele mele preliminare, cu siguranță că aștept cu nerăbdare să-i ascult pe colegi. Mulțumesc! Renate, o am pe listă pe doamna Fayon. Mulțumesc foarte mult, Renate, mulțumesc pentru această introducere. Voi încerca, de fapt, să o înlocuiesc pe Kinga, pentru că ea este raportorul nostru din umbră și, din păcate, a pierdut avionul, zborul din Statele Unite și nu a putut să se afle aici. Deci, în numele grupului SND am următorul mesaj. Majoritatea amendamentelor noastre se referau la subiecte foarte importante pentru noi și credem că acestea corespund cu ce a prezentat raportoarea. Cerem angajamente europene mai puternice pentru a se ocroti libertatea media și libertatea de exprimare. Nu suntem pentru o suprareglementare a media, trebuie să adaptăm reglementările la nevoile specifice ale fiecărui tip de presă și susținem inițiativele de a avea standarde comune care să garanteze independența autorităților de supraveghere și să prevină influența uh, neadecvată din partea forurilor politice sau de afaceri. Dorim uh, să se alinieze aceste prevederi cu cele din directiva specifică ca să ne asigurăm că autoritățile naționale sunt transparente și uh, complet independente dorim un control eficient al trusturilor de presă și introducerea unui cadru juridic care să, preve, să prevină concentrarea proprietății și abuzul de poziție dominantă. De asemenea, cerem transparență în media, inclusiv prin intermediul unei baze de date. Am uh, depus anumite amendamente care arată că este necesar să se creeze organisme de reglementare independente și dorim să se susțină și jurnalismul de uh, investigație, eventual prin fonduri europene. Foarte multe dintre amendamentele noastre arată în ce condiții precare lucrează jurnaliștii și uh, solicităm de asemenea statelor membre să se asigure că în acest domeniu sunt respectate cele mai înalte standarde sociale. Întreprinderile de stat încearcă uneori să influențeze conținutul editorial prin politica lor de publicitate. De aceea, solicităm să se asigure transparența în politica de publicitate a statului. Solicităm Comisiei să monitorizeze uh, cum se folosesc uh, și cât de transparent se folosesc fondurile publice de către statele membre în uh, finanțarea media. Cerem ca uh, media de stat să fie independentă și finanțată în mod adecvat. Acesta a fost mesajul pe care doream să vi-l transmit din partea lui Kinga. Am depus vreo 10 amendamente și eu, mai ales legate de efortul de a consolida o uh, mass media independentă și de a Uh, împiedica șantajul uh, motivat politic al televiziunii de stat și de asemenea crearea unei televiziuni de stat alternative. Asta s-a întâmplat în țara mea, Slovenia, recent. Am depus și amendamente referitoare la uh, pedepsirea celor care atacă jurnaliști pentru că există unor proceduri disponibile, însă acestea nu sunt uh, puse în practică până la sfârșit. Deci nu se uh, obțin hotărâri finale privindu-i pe cei vinovați de atacuri la adresa jurnaliștilor. Deci sper ca doamna raportor să țină cont de toate acestea. Pentru că toate aceste amendamente sunt menite să consolideze libertatea media și pluralitatea sa în Europa. Mulțumesc. Domnul Marinescu. Yeah, so our amendments are mainly focusing on... Mulțumesc. Amendamentele noastre se referă mai degrabă la codul de conduită, la transparență și la sistemul de proprietate al mass media. Și am făcut câteva propuneri în acest sens și propuneri și referitoare la Asociația Europeană a celor care reglementează acest domeniu. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu doamna raportor și am impresia că, ca urmare a acestui text, vom avea mass media în Europa aproape perfecte. Mulțumesc. Și acum, domnul Tavares. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea mai întâi să-i mulțumesc doamnei Renate Weber pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o între noi, raportorii din umbră. Este un raport deosebit de important și, înainte de toate, cred eu că trebuie să transmitem prin acest raport ideile pe care le avem uh, către cetățenii noștri și anume că libertatea de uh, mass media este acum într-o situație dificilă din cauza situației economice dificile și evoluează în mod rapid, în anumite cazuri există chiar amenințări serioase și că Uniunea Europeană trebuie să facă ceva în acest sens, motivele fiind că mass media deocamdată nu mai sunt mass media la nivel local, există site-uri uh, web, există o transmitere la nivel internațional și că deci Uniunea Europeană ar trebui să analizeze aceste aspecte și dintr-o perspectivă transnațională. Evident, ne dorim această, ca această promisiune a Uniunii Europene să fie realizată, și anume pluralism, democrație și diversitate. Și ne dorim să avem această tranziție care să fie percepută de către sfera uh, opiniei publice. Libertatea de exprimare există din secolul XVIII, din secolul XIX. Aceasta ar, aș spune mai degrabă e partea teoretică. Acum, partea practică. Situația evoluează rapid. Tehnologiile se schimbă. Evoluția aceasta are efecte asupra modelului de business al uh, unor mari domenii, din, domenii importante din mass media și de aceea cred eu că autoritățile publice trebuie să ajute la crearea acestui sistem de tranziție. Nu pentru a salva sisteme și modele de business care sunt uh, nu mai sunt de actualitate, ci pentru a asigura o tranziție lină către un nou sistem. Și am depus amendamente în acest sens și mă bucur să văd că Renate consideră că aceste amendamente sunt acceptabile. Apoi, în ceea ce privește locurile de muncă precare în rândul jurnaliștilor. jurnaliștii nu sunt atât de independenți cât, pe cât ar trebui să fie pentru a aduce la bun sfârșit misiunea lor de jurnaliști. Și am subliniat acest lucru și am subliniat acest lucru și într-un uh, alt forum, și anume un comitet special pentru lupta împotriva crimei organizate, și anume am spus acolo că jurnaliștii de investigație sunt deosebit de importanți, avem nevoie de ei. Deci jurnalismul independent are deocamdată o tendință de a lăsa deoparte aceste aspecte și trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai întâmpla pe viitor. Și atât schimbările tehnologice, cât și aspectul legat de locurile de muncă precare din, acest, din această meserie, ei bine, cerem comisiei, plecând de la schimbările actuale și de la provocările cu care ne confruntăm în momentul de față, să ia anumite măsuri. Deocamdată, analiza acestui fenomen uh, este destul de controversată, deci vom rămâne la nivel de studiu, vom vedea dacă acest lucru este suficient deocamdată și Cred că punctele cele mai importante au fost în mod corect descrise de către Renate, așa că rămân la dispoziția dumneavoastră pentru următoarea ședință a raportelor din umbră pentru a găsi amendamente de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul De Jong. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, pentru că am senzația că mergem cu toții în aceeași direcție. Din punctul meu de vedere, aici avem trei priorități. Mai întâi, relațiile de proprietate, concentrarea proprietății, în al doilea rând, recunoașterea rolului important pe care îl au mass media publice și, în al treilea rând, uh, condițiile pe care trebuie să le acordăm jurnaliștilor de investigație în Uniunea Europeană. Aceasta este și concluzia de altfel Comisiei pentru lupta împotriva uh, crimei organizate. Avem nevoie de jurnaliști de investigație. Este un subiect deosebit de important pentru noi. Iar ultimul aspect asupra căruia ar trebui să ne aplecăm, mai ales după septembrie 2011, este să existe accesul publicului la informații. De multe ori acest acces este destul de greu, chiar și pentru jurnaliști. De aceea cred eu că este foarte important să subliniem acest lucru. Iată, acestea sunt prioritățile noastre și din intervenția doamnei Renate Weber, Weber clar că mergem în aceeași direcție. Deci aștept cu nerăbdare următoarea noastră ședință pentru a coopera. Mulțumesc! Și acum mă întorc la doamna raportor Renate Weber. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Dar acum am, am, aș spune eu mai degrabă, o întrebare de natură filozofică. Dacă suntem atât de acord unii cu alții, este poate pentru că nu am discutat subiectele cele mai arzătoare sau cele mai sensibile sau poate pentru că am realizat după câțiva ani de discuții pe această temă că suntem de acord asupra problemelor cu care uh, ne confruntăm în domeniul libertății mass media și că trebuie să ajungem la un punct de vedere comun, să facem ceva ca reprezentanți ai cetățenilor europeni, noi în Parlamentul European mergem în această direcție. Sunt convinsă că este într-adevăr momentul potrivit pentru a veni cu un text mai clar, mai solid, mai puternic. Și spun asta de multe ori în momentul în care evaluez provocările cu care se confruntă mass media, cu care se confruntă jurnaliștii în momentul de față. Și sunt sigură că destul de ușor vom reuși să ajungem la amendamente de compromis. Da, am notat de asemenea din amendamente, dar și din uh, intervențiile colegilor mei, am notat faptul că există această solicitare puternică de, pentru a avea un jurnalism de investigație care să fie puternic, tocmai pentru a-l și că e nevoie de susținere din fonduri publice, din fondurile Uniunii Europene, care să fie astfel puse la dispoziția jurnaliștilor de investigație. Și se pare că e un aspect asupra căruia toată lumea este de acord. Așa că, dacă toată lumea este de acord, voi fi încântată să-l oglindesc în text, în raport. Și în afară de asta nu știu dacă mai trebuie să mai adaug ceva. Nu pot decât să vă urez sărbători fericite de Crăciun și la mulți ani și să ne vedem anul viitor. Mrs. Weber. Mulțumesc, doamna Weber. Trebuie să anunț faptul că votul va avea loc în comisia noastră pe 21-22 ianuarie și vă urez tuturor o uh, vacanță plăcută de Crăciun mâine cei care vor fi prezenți, pentru că vom continua, vom avea ședința, vom începe la ora 9 cu concluziile președinției cipriote. Și vom avea și pe doamna Reding care va fi prezent, așa că aș ruga colegii care pot să fie prezenți să vină la ședință. Vă mulțumesc tuturor și încheiem astăzi ședința, ședința de astăzi.